Uh, please take a standing position, colleagues. Vă rog să vă ridicați, dragi colegi, pentru imnul Uniunii Europene. Szanowny panie prezydencie, szanowna pani prezydentowo, ekscelencje. Domnule președinte, stimată primă doamnă, excelențele dumneavoastră, stimați colegi, membri ai Parlamentului uh, European domnule comisar, domnule ministru. Este o mare onoare pentru mine să vă prezint pe excelența sa domnul Amadou Tumani Ture, președinte al Republicii Mali, venit împreună cu soția sa. Nu e prima dată când domnul președinte se află printre noi în Parlamentul European. Nie pierwszy raz jest pan prezydent z nami w parlamencie oraz po raz... Nu e pentru prima dată când domnul președinte este prezent aici în Parlament, dar este pentru prima dată când uh, ne va prezenta un discurs. Ne-a vizitat uh, și în aprilie 2009, acum un an și jumătate. Discursul uh, de astăzi este de mare importanță pentru că în ajunul summitului care va avea loc la New York peste două săptămâni, uh, summit uh, care va, uh, se va axa pe obiectivele mileniului. Ne vom aduce aminte evenimentele din ultimii ani în legătură cu actele de terorism. Știm că Republica Mali are aici de jucat un rol foarte important în ceea ce privește lupta împotriva terorismului. Ne aducem aminte și faptul că Republica Mali este unul dintre statele unde democratizarea chiar a avut succes. Este un exemplu de mare succes pe acest drum al democrației. Datorită conducerii domnului președinte, și reamintim acest lucru, Evenimentele care au avut loc la începutul anilor 90 au devenit realitate după uh, ani de uh, conducere militară. Democrația s-a instaurat în această țară, știm însă că mai sunt uh, multe lucruri de făcut, uh, mai sunt schimbări care vor avea loc, dar ne reamintim faptul că procesul de reformă este un proces uh, continuu. Am experimentat asta și în Uniunea Europeană și acest lucru este o necesitate și în Republica Mali. Suntem convinși, domnule președinte, că Uh, cuvintele dumneavoastră vor fi importante nu doar din perspectiva celor ce se întâmplă în Africa și din perspectiva rolului pe care îl poate juca țara dumneavoastră pe acest continent, uh, pe drumul spre dezvoltare democratică și pe drumul spre o piață liberă, ci în același timp consider că acest discurs va fi important și pentru noi, cei din Europa, pentru că noi, în ceea ce privește uh, politica de ajutorare a statelor care au nevoie de ajutor, dorim să fim în prima uh, linie. Dorim să fim în prima linie a statelor care susțin democrația, respectul pentru drepturile omului și aceste valori de bază în care noi uh, credem cu tărie în Europa. Sunt convins că aceste aspirații ale cetățenilor noștri sunt uh, similare cu aspirațiile cetățenilor Republicii Mali și de aceea Așteptăm cu interes uh, discursul dumneavoastră și uh, pentru asta vă dau cuvântul chiar acum. Vă mulțumim foarte mult! Domnule președinte al Parlamentului uh, European, domnule președinte al uh, Comisiei uh, Europene, doamnă înalt reprezentant pentru afaceri externe și pentru politica de securitate, domnule comisar pentru dezvoltare, stimați eurodeputați, stimați deputați din Mali. Mai întâi, aș dori să vă felicit, domnule președinte, uh, pentru alegerea dumneavoastră în fruntea Parlamentului uh, European. Aș dori însă să mulțumesc uh, călduros președintelui președinților grupurilor politice din Parlamentul European. Pentru că mi-au dat ocazia și privilegiul de a veni astăzi în fața dumneavoastră pentru a împărtăși cu uh, dumneavoastră câteva dintre provocările cu care se va confrunta și se confruntă țara mea și Africa. Voi vorbi și despre eforturile pe care uh, le uh, facem în fiecare zi. Stimați uh, deputați, Mali acoperă o suprafață de uh, 1.450.000 de kilometri pătrați și este uh, situată în inima Africii de vest uh, cu uh, șapte state la frontieră și cu 7.000 de kilometri de frontiere. Este un stat cu o veche civilizație, dotată cu un patrimoniu uh, cultural bogat și variat, uh, prestigioasa istorie a Mali ar putea fi uh, povestită prin niște fapte, repere și simboluri. Am citat și carta, de, carta care a fost adoptată în uh, statul nostru acum câteva sute de ani, odată cu înființarea uh, statului Mali. Această cartă avea toate atribuțiile unei Constituții. Codifica organizarea puterilor în stat, limitele și obligațiile acestora. Se apărau și uh, libertățile publice, se protejau activitățile profesionale ale uh, cetățenilor, precum și uh, bunurile lor. Și avea articole formulate de genul următor, în felul următor. Drepturile omului sunt sacre și uh, inviolabile. Acesta va deveni un principiu uh, cheie al Constituției uh, noastre democratice, o expresie a democrației. Această evocare mi-a părut importantă pentru această ocazie în Parlamentul European. Mali, în uh, secolul XVI avea un oraș uh, unde număram mai mult de 20.000 de uh, studenți, era vorba de Tumbăctu. Deci aveam o tradiție universitară în zonă. Datarik El Fetaș s-a spus că Timbuktu era recunoscut pentru forța universităților uh, pentru libertățile politice, pentru libertăți și bunuri, pentru atitudinea față de săraci și față de uh, străini, curtoazia pentru studenți și pentru oameni de știință și uh, pentru sprijinul oferit acestora din urmă. În 2006, acest oraș a fost uh, proclamat uh, capitala culturii islamice. Mali este o țară cunoscută în lume pentru relieful său deosebit și pentru bogăția sa culturală, care uh, fac din acest stat uh, o destinație turistică de excepție. Avem și o relație veche cu uh, Uniunea, cu Europa. Ambasadorul Tom Cumusa a stabilit uh, relații diplomatice cu Portugalia deja în secolul XIV. Domnule președinte, stimați deputați, în fața dumneavoastră, a reprezentanților aleși ai Europei, țin să vă împărtășesc uh, profunda recunoștință a poporului din Mali pentru calitatea și volumul cooperării dintre Uniunea Europeană și Mali. Uniunea Europeană este primul partener uh, pentru dezvoltarea țării mele. Suntem uh, cel de-al doilea beneficiar uh, al uh, fondurilor de dezvoltare um, pentru Africa subsahariană pe care le oferă Uniunea Europeană și vă asigurăm de punerea în aplicare a cooperării noastre. De exemplu, ne-am angajat 100% în aceste eforturi și deja de doi ani de zile, colaborarea noastră funcționează pe niște temelii solide. Stimate președinte, stimați deputați, cooperarea noastră a avut un impact direct asupra calității vieții populației din Mali și reprezintă de asemenea baza sistemului nostru democratic. Pe 26 uh, mai 1991 uh, a avut loc uh, o lovitură de stat în Mali și stata, statul după aceea a fost marcat de niște etape cheie, printre care transformarea democratică începând cu 26 martie 1991. În 1992 a avut loc alegeri și Așa am intrat pe uh, ruta uh, implementării angajamentelor asumate. Alegerile libere și uh, democratice au fost organizate în 92, cum spuneam. Zece ani mai târziu, în 2002, am fost ales pentru un prim mandat prezidențial pentru a continua demersul democratic al Republicii Mali. Doamnelor și domnilor, după alegerea mea, am propus uh, clase politice din uh, Mali un acord care se baza pe o filozofie esențială cu următoarea formulă. Să guvernăm împreună, respectându-ne diferențele. Singularitatea uh, guvernării din Mali rezidă în faptul că nu a existat niciun fel de criză post-electorală. A fost un demers conștient, voluntar, de punere în comun a forțelor noastre politice, sociale și asociative pentru a uh, dezvolta statul. În viziunea mea, am dorit să fiu un factor mai degrabă de coeziune decât de uh, diviziune. Și aș dori să fac asta în uh, sprijinul, uh, în spiritul libertăților fundamentale. Am adoptat o linie politică pe care am propus-o, pe care am adoptat-o, dar asta nu înseamnă un, uh, o unanimitate. Vorbim despre un consens, spiritul compromisului uh, politic în Mali. Acesta reprezintă în statul meu uh, o tentativă de a consolida construcția acestui nou sistem politic în dezvoltare în Africa. Vorbim despre marile coaliții guvernamentale. Speranța în Mali a regrupat uh, ansamblul forțelor politice în uh, jurul unei viziuni a unui președinte ales uh, independent. Consensul politic a pus bazele unei reconcilieri între elementele semnificative uh, ale clasei politice și instituțiile statului pe de o parte și o reconciliere între oamenii politici înșiși pe de altă parte. Domnule președinte, uh, Stimați deputați, în același spirit de consens, ne-am angajat într-un demers de reflexie pentru consolidarea democrației în Mali, după 20 de ani de practică. Comitetul însărcinat cu această misiune a avut reuniuni cu clasa politică, cu societatea civilă, Uh, cu confesiunile religioase, cu sindicatele și uh, cu uh, instituțiile tradiționale. Și în urma acestor consultări s-a vizat mai întâi corectarea lacunelor pe care le-am identificat în practica constituțională. Și Așa s-a ajuns la o participare activă și puternică a cetățenilor la procesul electoral și așa s-a consolidat uh, participarea partidelor uh, uh, politice aflate la guvernare sau în opoziție. Se va organiza, evident, și un referendum constituțional odată ce modificările la Constituție vor fi aprobate de adunarea națională. Aveți printre dumneavoastră și deputați din Mali și pot să spun că cu aceștia am relații foarte bune. Fie că vin din partea partidului de guvernare, fie că vin din partea opoziției. Și uh, le mulțumesc uh, foarte mult pentru că au acceptat să fie prezenți uh, aici, să mă însoțească la Strasburg. Domnule președinte, Monsieur le Président, honorables députés, l'évolution politique. Domnule președinte, stimați uh, deputați, uh, demersul constituțional în Mali va contribui și la uh, decentralizare. Aș dori să vă reamintesc că începând cu secolul al X-lea, Uh, toate imperiile au uh, început să fie descentralizate. Pentru noi, descentralizarea reprezintă un fapt. Abordările inițiale privind uh, descentralizarea în Bali se bazează pe factorul următor. Mai întâi există o volință politică în armonie cu convingerea că descentralizarea reprezintă un lucru absolut vital. Și știm că asta se va face în etape succesive. fără elaborarea și punerea în aplicare unor uh, reforme care să îmbunătățească guvernanța uh, socială și mai ales locală, fără să fim însoțiți de Uniunea Europeană pe plan financiar și mai ales pe plan tehnic, uh, știm că proiectul de administrativă și programul de dezvoltare instituțională nu vor putea fi susținute. Aceste două proiecte concură la uh, modernizarea uh, anumitor regiuni și la buna funcționare a statului. În Mali există 73 uh, de comune și mici regiuni și 49 de regiuni mari administrate de adunări regionale și comitete regionale. Această colectivitate teritorială asigură o bună reprezentativitate la nivel național. Crearea unui senat este avută în vedere. Există proiecte pentru a îmbunătăți în acest fel proiectul nostru de descentralizare. Pentru a susține dezvoltarea la nivel local, Ne-am gândit uh, să înființăm o agenție națională de investiții pentru colectivitățile teritoriale pentru a uh, realiza anumite proiecte colective și pentru a oferi servicii sociale de bază populației noastre. Domnule președinte, stimați deputați, în fața acestei ilustre adunări, aș dori să abordez și tematica imigrației problema migrației ne vizează pe toți, pentru că ea are impact asupra fiecăruia dintre noi, asupra fiecărui uh, stat pe care îl reprezentăm. În cadrul acestei problematici uh, vorbim și despre chestiuni demografice, economice, vorbim despre considerații sociale, umanitare și de preocupări identitare și culturale. Ar trebui să găsim astăzi domenii de interes împărtășite și stimulente care să facă din migrație o, un factor de creștere uh, globală pe cele două continente. Aceasta este provocarea cu care ne vom confrunta. Fuga de creiere reprezintă uh, o problemă majoră lega, legate de migrație pentru statele din uh, Africa. Persoane bine calificate în diverse uh, domenii trebuie păstrate în statul de origine. Conform uh, Organizației Internaționale a Muncii, 40% dintre statele uh, uh, africane dețin 35% uh, dintre uh, diplomele universitare ai celor care au plecat din țară. Migrația se face în primul rând uh, în Africa. Aproape 2 milioane de africani au plecat deja spre Europa tragedia acestor uh, persoane, acestor familii care traversează deșertul, mările și oceanele pentru paradisul, spre paradisul european, sunt victime uneori uh, ale unor persoane fără scrupule. Oare câți mor de sete pe drum? Oare câți dispar? Oare câți mor? Nicio statistică nu sublinează aceste lucruri. Pour prendre l'exemple de mon pays. Iau exemplul statului meu, Mali, care este un stat marcant pentru migrație. Sunt patru milioane de cetățeni în lume și 3 milioane jumate de cetățeni locuiesc uh, pe uh, continentul african. 200 de mii se găsesc în Uniunea Europeană. Pe plan economic, transferul uh, veniturilor diasporei înspre Mali se sunt estimate la 456 de milioane de uh, euro sau, altfel spus, 11% din uh, PIB uh, conform unei statistici uh, a Băncii Central Africane. Acest uh, transfer din 2005 a ajuns la 85% din ajutorul pentru dezvoltare. Domnule președinte, stimați deputați, acum ar fi momentul să salut uh, calitatea dialogului politic existent între Mali și Uniunea Europeană în legătură cu migrația ajutorul pentru dezvoltare funcționează și permite partenerilor noștri să financeze programe de formare profesională pentru tineri, pentru diferite meserii. Există și stimulente astfel pentru anumite inițiative antreprenoriale la nivel local și stimulăm astfel revenirea în țară. Programele de migrație derulate între Uniunea Europeană și Africa de Uh, Est ne-au, uh, de, de Vest ne-au permis să, să derulăm niște uh, proiecte uh, pilot cu centre de informare pentru migrație. Îmbunătățirea cunoștințelor uh, și a fenomenului uh, de migrație și uh, consilierea uh, potențialilor migranți sau celor care revin acasă au reprezentat niște aspecte pozitive. S-a sensibilizat și populația pentru prevenirea migrației clandestine. În același timp, uh, s-a pus accentul pe valorizarea capitalului uh, uman și uh, tehnic al statului Mali. Domnule președinte, estimați deputați, problema securității reprezintă un aspect important al schimburilor noastre cu Uniunea Europeană. Prin urmare, este oportun să vă vă spun faptul că uh, acest uh, fenomen al terorismului reprezintă o amenințare uh, pentru uh, toți, și pentru noi și pentru Uniunea Europeană. Teritoriul dintre Mauritania și Sudan, unde includem și Burkina Faso, Nigerul, Algeria, Mali, Libia și Ciadul, acest spațiu practic cunoaște o densitate demografică uh, aproape uh, uh, inexistentă pentru că relieful este extrem de accidentat, uh, relief montan care acopere sute de milioane de kilometri pătrați. Este un mediu ostil, cu un climat uh, um, neregulat. Uh, cu o temperatură mai mică de uh, 1 grad în decembrie și uh, mai mare de 50 de grade Celsius în februarie. în aceste uh, zone, pot să vă spun că anul acesta uh, am pierdut 50% din efectivul de animale crescute în zonă. Asta datorită climei. Aceasta este principala ocupație în această zonă, dar acest relief uh, în același timp reprezintă un teren propice pentru organizațiile criminale. Mali este uh, situat în uh, partea de centru-est a acestei uh, regiuni și 70% din suprafața statului nostru este acoperită de un astfel de relief. Mali este o zonă de tranzit și statul meu este în același timp uh, victimă și o statică a acestui uh, uh tip de uh, relief, pentru că pe aici trec uh, niște Uh, organizații criminale care au uh, activități și în alte state. Vorbim despre un trafic de droguri care vin din uh, continentul sud-american, de stupefiante care vin din Maghreb. Aici au loc asasinate și extrema mobilitate la frontieră este o caracteristică a statelor din această zonă. nici una dintre amenințările evocate nu ne este uh, străină. Dar până la urmă niciuna nu ne este destinată, pentru că Mali este uh, un stat uh, laic uh, cu uh, populație de 90%, în populație de 90% uh, reprezentată de musulmani. Se practică uh, cultura islamică în această țară de foarte, foarte multă vreme, însă e vorba despre un islamism pașnic. Până la urmă, înțelegerea noastră a ideologiei uh, uh islamice are un impact uh, religios uh, foarte semnificativ încă. Dar uh, încă pentru cât timp? Aceasta este întrebarea pe care ne-o punem. Stimați uh, eurodeputați, doamnelor și domnilor, um, țele din această regiune, printre care și Mali, își extindă eforturile pe plan uman și material pentru a eradica fenomenul insecurității transfrontaliere pentru că trebuie să recunoaștem situația este din ce în ce mai îngrijorătoare. Amploarea fenomenului este atât de mare încât justifică definirea și adoptarea de către Mali a unei politici naționale în acest sens de luptă contra insecurității și a uh, terorismului în această zonă. Această politică reprezintă mai întâi uh, o bază pentru încadrarea populației, pentru a uh, garanta punerea în aplicare a unei politici pentru securitate. Vorbim aici despre asistarea populației fragile de asigurare a nevoilor de primă instanță și de asigurarea unor, uh, unei durabilități a serviciilor de bază. Dorim adoptarea unor măsuri de genul acesta pentru a uh, consolida uh, și programele de recuperare a um, armelor mici în lupta împotriva proliferării acestora. Importantă este stabilirea unei uh, cooperări subregionale pentru a putea să ne uh, să acționăm la nivel local. Pentru noi este extrem de importantă securitatea. Uh, Mali are o celulă de analiză pentru lupta împotriva terorismului, care a fost organizată în jurul președintelui Republicii. Această inițiativă este susținută de Uniunea Europeană, pe care noi o felicităm și căreia îi mulțumim. Mai mult, s-a creat un birou uh, național uh, pentru uh, lupta împotriva traficului de droguri stupefiante. Și această, acest organism are un caracter represiv și juridic. În conformitate cu programul de luptă împotriva insecurității și terorismului, Mali a lansat un program de urgență pentru a reduce uh, insecuritatea și pentru a lupta cu terorismul în nordul țării. Și asta pentru o perioadă care va curge dintre 2010 până în 2012. Vom încerca să reducem semnificativ, până la eliminarea totală în intenția noastră, cauzele uh, insecurității din Mali și asta prin punerea în aplicare a unor acțiuni riguroase în ceea ce privește securitatea și mai ales, insist, prin dezvoltare comunitară. Strategia se va baza pe o activitate responsabilă și uh, rațională a administrației uh, statului. Vom mobiliza uh, trupe pentru asistență și intervenție, vizând niște um, zone țintă, unde vom uh, efectua și o mobilitate, o mobilizare socială uh, de luptă împotriva fanatismului religios și a terorismului. Republica Mali în întregime și colectivitățile locale vor lua în primire personalul, funcționarea și aspectele sociale și colective ale acestei inițiative se vor instala și structuri ad hoc capabile să primească resurse sectoriale și capabile să asigure o coordonare între părțile care vor uh, interveni și la nivel ministerial de asemenea. Doamnelor și domnilor, gestionarea acestei uh, regiuni uh, transnaționale presupune o analiză lucidă a obiectivelor în cadrul unei uh, viziuni concertate. În 2006 am propus uh, personal o conferință pentru dezvoltare și pace în această regiune. Astăzi trebuie să acceptăm o răspundere împărtășită. Nici uh, un stat din această zonă n-a venit la acest eveniment, dar în același timp niciun stat nu poate răspunde singur la o astfel de amenințare. Vorbim până la urmă de niște deficite profunde, de o cooperare uh, subregională care trebuie să facă față unei probleme transnaționale. Această luptă cu terorismul ne-a făcut să ne vedem limitele. Lupta cu terorismul presupune uh, un angajament asumat de către colectivități locale și de către populație în același timp. Însă, coloana vertebrală a acestei lupte ar trebui să fie reprezentată de dezvoltarea locală pentru a oferi alternative comunităților din nord și mai ales uh, tinerilor. Formarea uh, profesională a oamenilor este extrem de importantă în acest context. Trebuie să luptăm astfel cu rețelele criminale și asta în comun cu toate statele din regiune. Stimați deputați, am insistat asupra necesității de a oferi un viitor mai bun uh, populațiilor din zonele aride ale acestei regiuni. Aș dori să mai adaug și faptul că Trebuie să contribuim la progresul social și la um, starea de bine a cetățenilor noștri. Și aceste elemente ne preocupă la nivel foarte înalt. Încercăm să ne atingem și noi obiectivele de dezvoltare ale mileniului și uh, dorim să ne accelerăm uh, programele. Vorbim mai ales despre Uh, o inițiativă a uh, celor 165 de uh, comunități care au cea mai mare nevoie de securitate. Avem și inițiative în domeniul sănătății și suntem convinși că toate aceste obiective nu vor putea fi atinse. Însă vom putea face progrese semnificative și s-au înregistrat astfel de progrese și în Africa și în Mali. De exemplu, s-a redus numărul persoanelor infectate cu HIV-SIDA. Și uh, avem uh, speranțe în legătură cu summitul care se va organiza în curând la New York, unde sperăm noi se vor putea concerta eforturile statelor vizate. Se vor putea concentra uh, eforturile statelor din această uh, regiune. Și asta, așa cum a insistat uh, și uh, Uniunea Europeană în pachetul de uh, primăvară. Stimate președinte al Parlamentului European, stimate președinte al Comisiei Europene, stimată reprezentantă pentru politică comună și securitate. Stimate comisar pentru dezvoltare, onorați eurodeputați, onorați deputați din Mali. Peste o săptămână, Mali va împlini 50 de ani de la uh, momentul obținerii uh, independenței și statul nostru pe 24 septembrie 1950 a fost deja recunoscut ca stat, deci foarte repede după obținerea independenței. Și acest lucru a fost extrem de important pentru dezvoltarea uh, acestui stat. Uh, ne-ați făcut onoarea de a ne primi astăzi în ședința plenară a acestui uh, for. Și uh, vă facem dovada întregii noastre speranțe, voințe și capacități de a merge mai departe în consolidarea încrederii uh, și prieteniei noastre reciproce. Aș dori să vă mulțumesc așadar tuturor pentru uh, atenție. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit la dialogul politic dintre Uniunea Europeană și Mali. Și noi putem să spunem același lucru. Bine ați venit la dialogul politic. Ați discutat despre reformele din țara dumneavoastră. Acestea sunt necesare pretutindeni, inclusiv în Uniunea Europeană. Chiar dumneavoastră ați spus că trebuie să ajungem la un compromis politic pentru un viitor african mai bun. Vă urăm, suntem de acord cu dumneavoastră, pentru că exact același lucru facem și noi în Uniunea Europeană. Exact asta am făcut și noi în ultimii șase ani. În ultimii 60 de ani, mă scuzați. Bine ați venit încă o dată la reuniunea plenară a Parlamentului European. Vă mulțumesc!